Bien, nous allons commencer, ça va faire venir nos collègues. Euh, bună ziua, bine ați venit. Astăzi avem o audiere la care participă două persoane active într-un domeniu care dă o foarte mare mulțumire în politica de securitate și apărare comună. partea care ține și de industrie și de uh, partea operațională și instituțională și dați-mi voie să vă spun că atunci când vrem să găsim, uh, să zicem, exemple de reușită, dacă nu chiar success story, ne îndreptăm privirea către spațiu, spațiu de deasupra capetelor noastre și vorbim aici despre domeniul de apărare al Uniunii Europene. Am vizitat Oreron, am o amintire, amintire foarte plăcută. Era prima vizită din mandatul nostru actual, în decembrie 2009, la Toreron, unde am uh, vizitat centrul de sateliți. Astăzi alături de noi este domnul Rovrencici, directorul acestui centru satelitar al UE și mi-amintesc că în cadrul acelei vizite ne-ați prezentat niște lucruri care apoi au fost și confirmate în cadrul vizitelor pe teren pe care le-am făcut în cadrul misiunilor pe ce? În acest domeniu al politicii de securitate și apărare se folosesc foarte mult serviciile dumneavoastră. Mă gândesc, de exemplu, la misiunea în Georgia, care uh, are foarte mare nevoie de aceste imagini oferite de sateliți sau misiunea Atalanta Nord-Sud, misiune pe care am vizitat-o anul acesta și am văzut cât de bine sunt folosite resursele centrului, calitativ și cantitativ. Fără îndoială ne veți da și alte detalii cu privire la funcționarea centrului și uh, de ce nu, la resursele umane și financiare, pentru că și asta reprezintă o problemă și sperăm să putem ajuta cu această discuție. Și, desigur, ne veți vorbi și despre misiunile la care ați participat și misiunile următoare, poate chiar uh, dincolo de Uniunea Europeană, dacă am înțeles eu corect. Domnul Filip Brune, care este director la Direcția pentru Industria Aeronautică Maritimă de Securitate și Apărare DG Enterprise, este alături de noi. De asemenea, în domeniul spațiului și apărării și care eh, domeniul se dezvoltă deocamdată foarte bine. Sperăm că acest lucru să continue și pe viitor, atât în domeniul civil cât și în domeniul militar și noi facem tot ce ne stă în putere nouă, cu modestie, pentru a ne asigura că dimensiunea operațională și militară a programelor rămâne de actualitate, așa cum se întâmplă în prezent. Știm că este foarte Există foarte multe instrumente pe care le folosim în cadrul politicii noastre de observare, mă gândesc la Copernicus, de exemplu, sau de geolocalizare, Galileo și Apoi mai există și aspecte care țin de cercetare, aspecte care sunt și ele relevante pentru procesul acesta. În Consiliul din decembrie se va vorbi despre acest lucru. Domnul Brunet a fost implicat în pregătirea grupului 3 Industrie pe baza comunicării pe care am avut-o prezentată de comisarii Barnier și Tajani prin urmare, iată o mulțime de perspective foarte interesante și care deschid uh, viitorul dacă, dacă vrem ca Uniunea Europeană să se bucure de uh, povești de succes, cu siguranță domeniul acesta al spațiului este printre domeniile unde succesele se constată frecvent. Vreau să vă dau cuvântul, începem cu domnul Brune Uh, am vrut să zic uh, că vreți spargeți gheața, dar nu, de fapt vă luați zborul. Mulțumim foarte mult domnului Jean. Foarte repede o să încerc înainte de Consiliul European pe care tocmai l-ați menționat, să uh, așez discuția într-un cadru general ca să vă explic care este situația spațiului în cadrul aspectelor ce țin de politica comună de securitate și apărare. După cum ați spus și dumneavoastră, subiectul este unul extrem de important. Este un aspect strategic atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană în prezentul de față, dacă nu uh, există un control al spațiului, nu avem cum să punem în aplicare sistemele de alertă timpurie, planificarea acțiunilor, desfășurarea acțiunilor atunci când ne confruntăm cu o criză, de asemenea nu pot avea loc în ciuda faptului că e adevărat uh, deja există câteva cazuri de succes, strategia spațială a Uniunii Europene în momentul de față uh, este una nu foarte, foarte puternic dezvoltată. Ea există de curând, a fost menționată într-o comunicare în 2011 și cu ocazia acestei comunicări am uh, precizat care sunt fațetele acestei politici spațiale, politică ce răspunde provocărilor existente la nivelul societății, adică securitatea publică, civilă, asistența umanitară, transportul, mediu, schimbările climatice, dar și provocărilor economice, pentru că spațiul este un foarte mare generator de cunoștințe, este un booster în uh, domeniul cercetării de vârf și generează locuri de muncă și, sigur, există și provocări de ordin strategic, care tocmai au fost menționate. Uniunea nu poate să aibă locul care, pe care îl merită pe scena mondială, nu poate să se bucure de independență economică și politică fără aturile politice eh, și eh, spațiale de care se bucură celelalte puteri. Vă mulțumesc că ați menționat cei doi piloni care ne vor permite la nivelul Uniunii Europene, alături de alte inițiative, să uh, ne realizăm aceste obiective. Și mă refer aici la Copernicus și Galileo. În primul rând, uh, Galileo și Copernicus sunt niște infrastructuri civile controlate civil. E un aspect foarte important, fiindcă adesea se face legătura cu infrastructuri similare care sunt deținute de alți mari importanți jucători spațiali și aici avem de-a face cu infrastructuri militare sau mixte sub control militar, care însă au și aplicații civile. În Europa am construit acest sistem garantând faptul că aceste infrastructuri, chiar dacă sunt civile, pot să fie folosite și în domeniul apărării, ca și alte infrastructuri spațiale, cum ar fi, de exemplu, sateliții de telecomunicații comerciali, sau sateliții folosiți pentru anumite aplicații, cum ar fi pentru programele meteo sau pentru alte tipuri de produse. Câteva cuvinte cu privire la serviciile oferite. În ceea ce privește Galileo, prima poziționare automată a fost făcută în martie anul acesta pe baza Galileo și sistemul GPRS, sistemul Public Regulated Service, este pe cale de a se concretiza în practică. De ce vreau să spun acest lucru? Pentru că acest sistem PRS Galileo va permite utilizatorilor o garantare a continuității serviciilor servicii care în prezent nu sunt garantate de sistemele GPS, adică și în situațiile în care se produce o criză foarte mare, sistemul va continua să funcționeze și nu va fi afectat de diferite atacuri, de exemplu bruiajul. Evident, acest sistem este un sistem uh, pentru acțiunile de menținere a ordinii, de securitate, pentru anumite activități de apărare în statele membre, de asemenea. În momentul de față există un act în prezent uh, în discuții în Parlament și în Consiliu care urmărește implementarea normelor minime comune la nivelul statelor membre. Evident, este foarte important ca toate statele membre care vor utiliza acest serviciu, de fapt, să poată să îl utilizeze în mod coordonat, uniform. De ce am dat aceste detalii? Pentru că vorbim despre un act delegat aici și în Parlamentul European există competențe de a acționa în mod pozitiv, sper, pentru că implementarea acestui sistem depinde de adoptarea acestui act delegat cât mai repede posibil. În ceea ce privește Copernicus, poate ar fi câteva de spus uh, în ceea ce privește sensul acestui instrument. E un serviciu, de fapt, care are trei componente. Partea de servicii, partea de sateliți și partea care ține de uh, cap colectorii de date in situ. O parte foarte importantă. Copernicus, deși nu are sateliți încă în mișcare, a început să funcționeze de câțiva ani și încă funcționează foarte bine. În cazul în care n-ați constatat, și nu e grav dacă n-ați constatat, pentru că puteți face asta și în retrospectivă, vreau să vă spun că prima hartă care a fost distribuită la nivel mondial după ciclonul Haiyan în Filipine este, a fost o imagine produsă de Copernicus. Componenta spațială Copernicus conține șase familii de santinele și anume șase familii de sateliți care vor genera fiecare tipuri de date diferite. Și în fiecare dintre aceste familii de sateliți uh, vor exista sateliți care dublează. Primul va porni din baza Curu din Guiana franceză în prima jumătate anului 2014, sper că în 2014 aprilie, și va fi o rachetă Soyuz cu care va fi lansat. Există și alt satelit uh, prevăzut pentru 2014, Sentinel 2 și 3. Sentinel 1 este un satelit radar, satelit, Sentinel 2 este un satelit optic și Sentinel 3 este un satelit mixt în ceea ce privește altimetria și uh, anumite date referitoare la supravegherea teritoriului. În cadrul acestei arhitecturi trebuie de asemenea observați că există misiuni la care participă statele membre. Adică nu există uh, sateliți de înaltă rezoluție prevăzuți în arhitectura, Copernicus, dar există state membre care au astfel de sateliți care contribuie la acest instrument. Și pe baza acestor contribuții am putut extrage datele care apoi au furnizat imaginea pe care tocmai am menționat-o. O să vă menționez trei dintre acestea, constelația Pleiad pentru Franța, pentru Germania Terasa Rix și Italia Cosmod Skynet. Dat fiind că ne aflăm în cadrul comisiei care se ocupă în special de apărare, e clar că trebuie să spunem că pe baza acestor date pe care le-am primit din partea statelor membre, hată de înaltă rezoluție, cuplate cu alte informații din sistemul Copernicus, care nu sunt disponibile altfel. Deci doar așa, împreună, vom putea aduce uh, o plus valoare foarte importantă în activitățile de securitate și apărare. GMS este precedentul lui Copernicus, S reprezintă partea de securitate și în afară de hărțile pe care le-am menționat, cu cea pentru Tacloban Filipin, mai există alte trei servicii de securitate în Copernicus. Un serviciu de sprijin pentru activitatea de supraveghere a frontierelor este cel mai avansat, cu regulamentul Eurosur, care tocmai a intrat în vigoare. Am realizat CONOPS, adică acest concept operațional folosit de armată, care urmărește implementarea supravegherii frontierelor maritime și terestre în sudul și estul Europei, pe baza informațiilor spațiale pe care le primim din diferite surse de informații. Și acesta este un lucru extrem de important de subliniat. Sistemul Copernicus este un sistem care va permite integrarea și cuplarea datelor din mai multe surse și de mai multe uh, tipuri mai multe tipuri de surse de informații. Am spus că există radar, există instrumentele optice, există altimetrie, există senzori in situ și produsul final nu va fi uh, simpla a unui sistem de uh, achiziționare de date, ci va rezulta din cuplarea tuturor acestor informații. Pe lângă sprijinul oferit supravegherii frontierelor, mai există un alt serviciu, mai există un alt serviciu pentru acțiunile externe și acesta va răspunde nevoilor PESC și PCSA. Aici am lucrat pe mai multe scenarii împreună cu Serviciul de Acțiune Externă, care, evident, va reprezenta unul dintre cei mai mari utilizatori ai serviciilor noastre. Dat fiind că acest sistem Copernicus trebuie să răspundă, în primul rând, nevoilor utilizatorilor, colaborăm cu Serviciul de Acțiune Externă plus Agenția Spațială Europeană pentru a Uh, defini caracteristicile viitoarei componente spațiale, răspunzând astfel nevoilor utilizatorilor finali. În ceea ce privește termenele de achiziționare a datelor, și asta este foarte important pentru acțiunile externe, dar și din perspectiva uh, revizitării acestor uh, puncte, adică de câte ori câte un satelit trece deasupra acestor puncte de pe glob și un alt serviciu, Serviciul de Supraveghere Maritimă. Nu o să insist aici pentru că e bine cunoscut și există la nivelul mai multor state membre și sistemul Copernicus va uh, completa serviciile deja existente. Și evident, aici trebuie să uh, definim mai bine guvernanța tuturor acestor servicii de guvernanță maritimă. Domnul Donjon a menționat de asemenea Consiliul European pentru Apărare, aș vrea să menționez un alt Consiliu European care a avut loc la aceeași dată, aproape la aceeași dată, în februarie 2013, dar a fost pregătit în decembrie 2012 și, spre marea surpriză a Comisiei, este vorba aici de reintegrarea Copernicus în cadrul financiar multianual, lucru care, evident, a dus la o anumită reajustare a strategiei pentru că Comisia propusese temeiuri juridice pentru toate punctele pe care chiar ea le introduse în acest cadru financiar. Copernicus nu se regăsea acolo, deci nu exista un temei juridic și după reintegrarea Copernicus a trebuit să pregătească un alt temei juridic. Ceea ce înseamnă că sistemul Copernicus acum există, este inclus și sperăm ca activitățile în Consiliu și Parlament să se termine la timp adică în primul semestru al anului viitor, astfel încât, și aici vreau să fiu foarte clar, pentru că acest lucru are legătură cu comisia, în primul rând, care gestionează proiectul, dar are legătură și cu toți agenții economici, cu toate instituțiile statelor membre, cu ESA, toate acestea vor uh, colabora cu Copernicus și nu putem avea uh, implementarea bugetului în 2014 decât dacă avem un temei juridic stabil în 2014. Dacă nu, se vor pierde 430 de milioane de euro în 2014 la nivelul acestei agenții europene pentru spațiu. Deci nu e vorba doar de întârziere, e vorba și de faptul că banii care există pentru Copernicus nu vor putea fi folosiți dacă nu există temeiul juridic fix. Nu putem să trecem la angajamentele financiare și atunci totul va fi pierdut. Un al doilea aspect important în domeniul Copernicus este politica datelor. Este un element esențial acesta. Comisia a adoptat un regulament anul, anul acesta pe 12 iulie. E vorba de un act delegat. N-a existat uh, nicio opoziție din partea Parlamentului și a Consiliului și acesta va intra în vigoare pe 9 decembrie. Textul acesta stabilește condițiile pentru un acces complet liber și deschis, ceea ce înseamnă că, în mod normal, toate aplicațiile comerciale sunt posibile pe baza datelor care vor fi furnizate de uh, Copernicus. Studiul de impact care a însoțit propunerea Comisiei a identificat 48.000 de locuri de muncă și aproximativ 40 de miliarde de euro ca volum generat pe durata perioadei de referință, adică cadrul financiar multianual. Prin urmare, dincolo de faptul că trebuie să convenim în ceea ce privește temeiul juridic pentru acest acces liber uh, și deschis, ceea ce fac americanii cu sistemul omolog, trebuie să știm că această politică de date va genera efecte benefice la nivel economic, care uh, efecte vor sta la baza propunerii Copernicus. E momentul să fac o observație în cadrul discuției ce a avut loc în Consiliu cu privire la datele Copernicus, au fost anumite state membre care au atins problema securității. Nu știu cum vor evolua lucrurile, pentru că regulamentul n-a fost încă adoptat, așa că rămâne de văzut cum va evolua discuția. Însă, așa cum am spus în partea introductivă a prezentării mele, Copernicus are și o fațetă civilă. Copernicus poate, prin faptul că există și prin datele pe care le va genera, poate deci să fie de mare ajutor și în domeniul securității și apărării. Dar în această etapă nu putem cere ca acest sistem Copernicus să devină un sistem de securitate și apărare efectiv. Adică nu putem aplica Copernicus și sateliților săi, o politică a datelor pentru care aceste sisteme de fapt n-au fost create. E ca și cum uh, dacă e să ne gândim la sateliții Metsat, Meteo, care sunt extrem de importanți pentru apărare, dar care nu au fost creați pentru apărare exclusiv, efectiv. Deci sunt aplicații ce pot fi folosite pentru apărare, dar nu putem să-i transferăm în sisteme pur de apărare, pentru că atunci 80% din aplicații pur civile vor dispărea. Ați menționat Consiliul European care fără îndoială se va pronunța pe aceste două sisteme, Galileo și Copernicus, și aș vrea să menționez foarte repede un al treilea, sistemul care vizează garantarea securității spațiale, adică infrastructurile spațiale și, în cazul de față, sateliții. Fără îndoială, în acest cadru, este clar că există o mare dependență în creștere de serviciile oferite de state terțe. Există structuri spațiale structuri pe care suntem în faza de a le dezvolta, dar pentru crearea cărora deocamdată depindem de servicii care sunt oferite de state terțe, deci neeuropene. Depindem deci de bunăvoința altora. Și printre amenințările ce există aici, există deșeu, putem menționa deșeurile spațiale. Știți cu toții ce înseamnă asta, poate că ați văzut și filmul care circulă, care este în distribuție în prezent, Gravity. Aceste deșeuri spațiale reprezintă un mare risc. E vorba de deșeuri care circulă pe anumite orbite și care amenință existența sateliților. În momentul de față există o soluție pentru a combate aceste deșeuri. În programul Orizont 2020 există uh, programe pentru a evita generarea de alte deșeuri de genul acesta sau pentru a introduce acolo dispozitive care să curețe deșeurile, dar în momentul de față ce există este sistemul de evitare. Evitarea nu poate fi făcută decât dacă știm unde se află respectivul deșeu la un moment dat, pentru ca satelitul să locolească. Și asta ne lipsește în momentul de față. În Europa nu putem supraviețui într-un astfel de mediu fără informații pe care le primim în special din partea americanilor. Și am propus, dat fiindcă există în Europa capacități destul de mari în acest sens, am propus un program de sprijin pentru supravegherea spațială și monitorizarea obiectelor în orbită, SST, Space Surveillance and Tracking în engleză. Știu că acest proiect a fost discutat în comisia dumneavoastră. Domnul Galer a făcut o treabă foarte bună și a sprijinit în mod remarcabil inițiativa noastră. Și este foarte important ca acest sistem Copernicus, în ciuda faptului că nu există aceleași aplicații bugetare, totuși e important ca acest sistem să fie implementat înainte de finele mandatului actual al Parlamentului și asta este o solicitare pe care o am pentru Parlament, așa cum am făcut-o și în cadrul Consiliului, și anume să ne asigurăm că procedura de adoptare se încheie înainte de aprilie anul următor. Este clar încă o dată că programul acesta, programele acestea Copernicus și Galileo acoperă niște nevoi militare extrem de importante în ceea ce privește SST. Sigur, nu e vorba doar de sateliști civile aici. Detectarea deșeurilor este făcută și de armată în multe state, cum ar fi Statele Unite, și Comisia nu dorește să impună cine ce face. Singurul lucru care este vizat de inițiativa noastră este introducerea în rețea a tot ceea ce există în Europa, astfel încât să putem ajunge la o anumită masă critică. Odată ce uh, această introducere în rețea este realizată, trebuie să vedem cum putem actualiza, crește capacitățile, astfel încât să putem avea, din perspectiva calității și cantității, o masă critică ce să ne permită să negociem de pe picior de egalitate cu americanii și să putem avea un schimb de informații și o coordonare mai importantă. O să mă opresc aici și poate mai târziu o să reluăm anumite aspecte din intervenția mea. Aș vrea doar să vă spun că în cadrul posibilelor concluzii ale Consiliului European, există trei posibile evoluții importante în ceea ce privește spațiul, dincolo, evident, de aplicațiile Galileo și Copernicus pe care deja le-am menționat. Sperăm să existe o angajare, pentru că statele membre sunt cele care au capacitatea de a implementa și de a își lua angajamente pentru a realiza această supraveghere și monitorizare a spațiului, SST. Asta ar fi un domeniu, apoi ar fi domeniul comunicațiilor prin satelit, unde avem un efect uh, foarte nefericit al fragmentării cererii și având în vedere problemele bugetare actuale, există anumite îndoieli cu privire la evoluția următoarelor generații de sateliți de telecomunicații guvernamental și acolo, într-adevăr, trebuie să ne unim forțele pentru a defini nevoile și pentru a stabili împreună ce strategii pot fi adoptate. Și cel de-al treilea aspect, care ar putea să evolueze în cadrul Consiliului este sateliții, reprezentat de sateliții de înaltă rezoluție și posibilitatea de a dezvolta treptat noi capacități de imagistică pentru a susține acțiunile PES și PCSA. Și aici Comisia, evident, are un rol foarte important de jucat, dar este clar că Serviciul de Acțiune Externă și Agenția Europeană pentru Apărare sunt cele care trebuie să fie de asemenea implicate. Mulțumesc! merci beaucoup, monsieur. Mulțumim, domnule Brunet, pentru această prezentare. O să am niște întrebări interesante. Mai târziu îi dau cuvântul acum domnului Lovrencing, directorul Centrului Satelitar al UE. Alors. Ah oui, vous avez quelques projections. Euh... Aveți niște diapozitive. Deci o să vă facem loc aici la prezidiu. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. E o adevărată onoare să pot fi prezent din nou în cadrul sede pentru a vă pune la curent cu activitatea Centrului European de Satelit în cadrul dezbaterii generale legate de um, spațiu și PESA. Mă bucur că putem vorbi despre realizările acestei agenții, realizări înregistrate în ultimii ani. De asemenea, dorim să vorbim despre posibile căi de evoluție în viitor, unde sede Parlamentul și toate instituțiile care se ocupă de PESA <coughs> joacă un rol important. În ceea ce privește Centrul European satelitar, vorbim de o instituție care funcționează ca o agenție a Consiliului și care are o relație strânsă cu statele membre în domeniul respectiv. Noi sprijinim uh, în cadrul uh, PESA și um, PESC statele membre. Încercăm să oferim uh, sprijin relevant în acest sens. Și doresc să, să subliniez acest lucru încă de la început, pentru că de multe ori, uh, când vine vorba de spațiu, uh, ne oprim chiar înainte de ultima sută de metri spre utilizatorul final. Noi am depus eforturi considerabile în ultimii ani <coughs> pentru a vedea care sunt nevoile actorilor în cadrul PESA și să respectăm cerințele atunci când vine vorba de utilizarea activelor spațiale. Misiunea centrului nostru este supusă la ora actuală discuție de către statele membre. Așteptăm o decizie în acest sens cât se poate de curând și la ora actuală se vorbește tocmai despre felul în care ne putem asigura că utilizarea spațiului nu va fi oprită prin prezentarea unor uh, proiecte de produse extraordinare pe hârtie, dar care nu vor fi niciodată puse în aplicare. Aș dori să abordez acest subiect astăzi, dacă îmi permiteți, dar în primul rând, pentru ca o agenție precum a noastră să poată fi încununată de succes, este foarte important să aibă o structură uh, Um, de conducere care să îi permită să se concentreze asupra misiunii sale. În același timp e nevoie de uh, un vector politic care să păstreze misiunea în cadrul sferei politice. Beneficiem de sprijin din partea înaltului reprezentant, uh, Catherine Ashton, și din partea statelor membre. Acest lucru consolidează legitimitatea activității noastre. Aș dori de asemenea să subliniez cât de importantă este această legitimitate din spatele funcționării centrului. Aș dori de asemenea să subliniez importanța stabilirii unei legături directe cu prioritățile fixate, așa cum a subliniat în altul reprezentant. Acest lucru a fost foarte important în ultimii ani, când vine vorba de furnizarea de sprijin strategic utilizatorilor cheie. Voi vorbi despre acest lucru în legătură cu operațiunile și misiunile despre care dumneavoastră, domnule președinte, vorbeați. În ceea ce privește organigrama Serviciului de Acțiune Externă, centrul nostru apare pe um, această diagramă complicată. Cu toate acestea, suntem în continuare un, o agenție a Consiliului cu competențele juridice aferente am constatat însă că în urma consolidării Serviciului de Acțiune Externă, numărul cererilor pentru uh, sprijin geosatelitar a continuat să crească. Încercăm să limităm totuși aceste cereri uh, prin intermediul surselor de informații pe care le folosește SATCEN. Centrul nostru are avantajul de a folosi atât uh, imaginile furnizate uh, de partenerii comerciali cât și uh, din surse guvernamentale. Mă bucur să spun că majoritatea imaginilor de care dispunem provin din surse europene, lucru care se încadrează în uh, misiunea noastră de a spori autonomia europeană în acest domeniu. Pe lângă sateliții comerciali, centrul nostru folosește și surse guvernamentale din trei țări, E vorba de Helios 2 din Franța, împreună cu Italia, Spania, Belgia și Grecia. Folosim uh, Cosmos SkyMed, un sistem uh, um, dublu cu Italia și de asemenea beneficiem de sprijin din uh, partea Cosmos SkyMed și din partea Terasaric din Germania. Avem astfel uh, flexibilitatea necesară la dispoziție în ceea ce privește um, punerea la dispoziție rapidă a serviciilor și imaginile se încadrează într-o amplă panoplie, de pildă colaborăm cu organizații precum ONU sau ne ocupăm de subiecte de o importanță mai restrânsă. Unul din domeniile unde centru satelitar a jucat un rol important uh, se referă tocmai la sporirea autonomiei europene. În urmă cu câțiva ani, centrul a achiziționat 80% din datele sale, din volumul de date din Statele Unite și alți furnizori din afara Europei și mă bucur să spun că în acest an nu am reușit să atingem autonomia, dar peste 60% din volumul de date uh, pe care uh, îl prelucrăm vină din surse europene. Mi se pare un lucru foarte important și cred că trebuie să continuăm pe acest făgaș. Dați voie să insist asupra nevoii de autonomie europeană și în acest domeniu, în ceea ce privește imaginile de înaltă rezoluție, imagini comerciale. Gama largă de date pe care o analizăm este necesară pentru că avem uh, un număr considerabil de utilizatori uh, Uh, lucrăm uh, în cadrul unui cerc de informații care reunește un grup variat uh, de cereri care vin în primul rând din partea Serviciului de Acțiune Externă, din partea conducătorilor de misiuni și operațiuni de pe teren, incen, printre alții, CPCC și așa mai departe. Recent am asistat uh, Uh, la o creștere a cererilor din partea entităților din afara Uniunii, deosebi ONU, și recent organizate pentru introducerea armelor chimi- pentru interzicerea armelor chimice. Continuăm să punem accent pe control și transparență în ceea ce privește toate statele membre, cu alte cuvinte, toate serviciile și produsele uh, sunt trimise tuturor statelor membre pentru ca toate statele membre să știe ce face centrul satelitar. Produsele pe care le-am um, dezvoltat în ultimii ani um, variază de la uh, produse care sunt elaborate în câteva ore, prime rapoarte, sau uh, e vorba de uh, produse mai complexe care sunt elaborate în timp de câteva săptămâni sau chiar luni. Principala regulă este că din într-un produs 40% este reprezentat de date și 60% de analize. Prin urmare, datele satelitare nu um, au o pondere considerabilă pentru factorii de decizie, pentru că ar trebui să dispună de analiști pregătiți care să poată evalua și transforma în informații aceste imagini. Iată de ce noi suntem un furnizor de servicii, transformăm acest ocean de date în produse adaptate la cerințele utilizatorilor, ținând cont de natura cererii în sine și uh, de cât de repede trebuie pus la dispoziție acest produs. Nu folosim doar imagini optice, veți vedea adesea acest lucru, și analizăm uh, imaginile sintetice colectate de radare, date de termale. Folosim modelare 3D și alte uh, tipuri de colectare de date. Pe baza acestor date, trimitem informațiile la serviciul de colectare. Dați-mi voi să vă ofer câteva exemple în acest sens. Un exemplu recent din partea, uh, e vorba de o cerere primită de Organizația pentru interzicerea armelor chimice, uh, cerere legată de Siria. Cererea a dorit ca uh, produsul să fie pus la dispoziție rapid, să fie necalificat și să permită inspectorilor să-și desfășoare activitatea. Putem spune că am îndeplinit uh, această cerere. La ora actuală, Consiliul lucrează din răsputeri pentru a extinde această operațiune, să, operațiune care se va întinde pe durata uh, anului viitor. Am încercat să stabilim un cadru general care să permită Inspectorul să-și desfășoare activitatea. Am identificat principalele caracteristici ale terenului, principale elemente um, ale instalațiilor posibile um, căi de acces subterane sau obstacole care ar uh, îngreuna sau împiedica uh, desfășurarea activității de către inspector pe teren. Imagistica comercială îndeplinește această cerință de a avea un produs neclasificat la sfârșit și facilită manipularea acestui produs pe teren în cele din urmă. Ce poate face centrul satelitar cu echipa de analiști, echipă de analiști de care suntem foarte mândri de altfel? Putem face o analiză comparativă în timp, putem vedea uh, evoluțiile unei situații pe teren de-a lungul timpului, lucru care le permite inspectorilor uh, să-și îndeplinească uh, Uh, misiunea pe teren, misiunea pe care a primit-o din partea ONU. Aceste produse sunt uh, de uh, mare utilitate în zonele rurale, dar și în zonele urbane. Vă puteți închipui, în cazul conflictului armat din Siria, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să domânim o imagine de ansamblu asupra zonelor care trebuie protejate. Iată de ce imaginile obținute din spațiu sunt extrem de utile. Înainte de acesta am primit o sarcină din partea ONU. E vorba de misiunea de supraveghere în Siria. La vremea respectivă um, această misiune era încă activă. În urmă cu câteva luni ni s-a cerut sprijinul până la um, sfârșitul misiunii. reacția pe care am primit-o din partea inspectorilor ONU la momentul respectiv este că în multe situații inspectorii ONU nu au reușit să ajungă la locațiile pe care trebuiau uh, să le viziteze. Iată de ce s-au bazat în deosebire asupra imaginilor satelitare furnizate de serviciile UE. Puteți vedea în partea de jos a diapozitivului aceste imagini furnizau informații uh, în timp real despre diferitele obstacole care ar putea pune probleme inspectorilor ONU în deplasarea lor. Oferea o analiză de bază a evoluției situației pe teren și, de asemenea, puteau fi folosite pentru a verifica anumite aspecte pe care ei trebuiau să le controleze. Ce alte servicii mai oferim? Uh, un serviciu foarte căutat, îndeosebi de colegii detașați în misiuni operaționale. E vorba de hărți uh, simple, e um, serviciul nostru poate crea uh, hărți uh, în baza imaginilor uh, satelitare. De asemenea, de fiecare dată când se fac eforturi UE pentru a contribui la definirea frontierelor, venim cu produse în acest sens, că, produse care le permit uh, operatorilor de pe teren să evalueze în mod obiectiv situația de la fața locului. Ne ocupăm de asemenea și de modelare 3D, suprapunem imagini uh, satelitare pe uh, modele de elevație 3D. Aveți aici un exemplu uh, din Georgia, cele două părți nu Uh, se puteau pune de acord despre cum puteau uh, repara un baraj. Noi am venit cu un uh, model satelitar, un model 3D despre care ar fi consecințele dacă respectivul baraj nu ar fi fost reparat, anume inundarea satelor din regiune. În cele din urmă, acest produs a contribuit la consolidarea încrederii între cele două părți implicate. folosim și alte surse de date, imagini infraroșu, acestea arată sursele de căldură, informații utile deosebi când vine de activități de natură specială pe teren și, bineînțeles, avem date SAR, folosite pentru a analiza activitatea dintr-o anumită zonă, dintr-un anumit punct de interes. De asemenea, comparăm diferitele citiri făcute în mai multe zile putem observa care sunt modificările care s-au înregistrat între diferitele momente și putem informa factorii de decizie în acest sens. Imaginile SAR sunt foarte greu de analizat, e nevoie de ani buni pentru a pregăti un analist uh, care să poată veni cu un produs lizibil, putem spune că e nevoie de 4 până la 6 ani pentru a pregăti un uh, analist de imagini optice pentru un analizar e nevoie de 1 până la 3 ani de pregătire în plus. Deci uh, vă puteți închipui că um, alocăm, dedicăm mult timp pentru pregătirea analiștilor noștri. Centru de pregătire este orientat în primul rând pe nevoile noastre interne, dar se pare că de-a lungul Uniunii Europene, când vorbim cu colegii uh, din um, centre asemănătoare, sunt cu toții de acord că putem avea, într-adevăr, avem date de uh, înaltă calitate, există un deficit uh, în ceea ce privește capacitățile analitice. <clears throat> Ideea e să transformăm aceste date de înaltă calitate în ceva util. Noi, centrul nostru cu resurse limitate, am încercat să facem tot ce putem pentru a atinge acest obiectiv la ora actuală este foarte important ca centrul nostru să fie implicat în alte programe uh, derulate de Uniunea Europeană. Am să trec scurt în revistă uh, ce face Copernicus pentru a vă arăta că centrul satelitar a fost implicat în proiecte de explorare în fază preoperațională. Am venit cu produse care vor face parte din uh, Uh, serviciu Copernicus. Cred că timp de șapte ani uh, vor fi integrate aceste produse. Am domândit experiență importantă în uh, domeniul securității și pe teren și așteptăm cu mare interes dezbaterea din Parlament referitor la reglementările finale ale Copernicus. Aș dori să subliniez în cele din urmă că, după părerea noastră, guvernanța Copernicus joacă un rol foarte important. Trebuie să avem un program care să sprijine o anumită politică, în cazul nostru politica externă și de securitate comună, trebuie să avem un produs util pentru utilizatorul final în cele din urmă. Iată de ce venim cu idei, propuneri în ceea ce privește uh, metodele de guvernanță pentru a folosi cât mai bine acest program excelent. În cele din urmă, în ceea ce privește creșterea conștientizării uh, referitor la situația spațială, uh, Centrul uh, nostru a, folosit, a fost folosit ca un punct de informații, se discută la Consiliu la par, și în cadrul Parlamentului despre ce abordare ar fi cea mai potrivită în acest sens. E vorba de un proiect care nu funcționează din spațiu în jos, ci din potrivă, invers. Avem Uh, bineînțeles, experiență directă în ceea ce privește gestionarea datelor clasificate și neclasificate, transformarea acestor date în uh, produse care sunt apoi destinate utilizatorilor finali. Centrul nostru beneficiază așadar de experiență considerabilă și așteptăm hotărârea pe care o vor lua statele membre despre cum se va concretiza în cele din urmă guvernanța centrului. Vorbim de servicii secundare, e vorba de zborurile satelitare de supraveghere, vă puteți da seama că e vorba de, importa, de informații importante pentru toți cei care desfășoară operațiuni pe teren, care trebuie să știe ce se întâmplă în spațiu, cum se deplasează sateliții. Um, alert uh, în ceea ce privește uh, Uh, interacțiunea satelitară și reintrarea în spațiu. Noi avem 16,7 uh, milioane de euro buget anual, avem 108 angajați, resurse limitate, așadar a spune chiar un, budest, un buget modest ci totuși agenția a reușit să uh, vină cu tot mai multe produse, mai ales grație uh, cererilor sporite. Um, activitatea noastră se bazează pe aceste cereri pe care le primim. Noi dorim să continuăm această evoluție în viitor, să răspundem uh, cererilor utilizatorilor finali și să ne asigurăm că politica pe care o sprijinim de la granițele, de la frontierele externe ale UE în afară, această politică va continua să se îmbunătățească. Spațiul este un domeniu unde Uniunea Europeană a înregistrat rezultate pozitive până acum și uh, credem că putem continua pe această cale și în viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bien, merci monsieur le directeur. Je crois que c'était tout à fait... Euh, Mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare elocventă și extrem de interesantă. Mm, nu știu dacă are colegul Zimcă întrebări, dar eu am unele întrebări. Poate unele vi se vor părea amuzante. Vreau să întreb pe uh, primul nostru vorbitor dacă actualitatea, cu scandalul celebru al Agenției Naționale de Securitate NSA. Deci aceste evenimente care ne arată cât de vulnerabile sunt statele europene pe un plan care nu are o legătură directă complet, în mod uh, de, de plin cu activitatea satelitară, este vorba de date, de uh, Uh, fluxul de date care poate fi și satelitar. Considerați că acest context poate favoriza într-un fel conștientizarea din partea statelor membre a importanței acestor programe în domeniul sateliților și să încurajeze statele membre să fie jucători mai buni, fie că este vorba de finanțare, fie că este vorba despre mandat oferit comisiei, de pildă, pentru a putea înregistra progres pe marginea acestor programe? Aceasta este prima întrebare și cred că mm, poate vi se pare puțin uh, anecdotică, dat fiind uh, miezul dezbaterii noastre. Ați vorbit, uh, în al doilea rând, dacă permite, despre Eurosur și CONOPS, care uh, a fost înființată de dumneavoastră. Vreau să vă întreb prozaic în termen de, la, de lanț de comandă și uh, îndepărtarea informațiilor, poate că domnul Lorenci are ceva de spus aici, vreau să vă întreb cum se organizează uh, acest lanț al informațiilor, uh, colectarea datelor uh, satelitare, de uh, imagistică în mare parte, în, în, în ce... Uh, de, cui revine această activitate, cum circulă această informație și la cine ajunge până la urmă. Dacă ne puteți explica cum funcționează acest canal, am gândit uh, și la diversele, dat fiind diversele teatre de operațiuni despre care s-a vorbit, Există unul care ne pune mari probleme la ora actuală și unde suntem aproape orbi, chiar dacă, bineînțeles, scopul nostru este să nu mai fim orbi, este vorba de Libia. Toată lumea este de acord că uh, avem această misiune de gestionare a frontierelor uh, uh, dat, fiind contextul de instabilitate în Libia și cadrul instituțional și faptul că nu avem cu cine să de vorba acolo, avem această misiune PESA, care ar trebui să asigure un mai bun control al uh, granițelor libaneze, se va confrunta cu mari provocări, mai ales în sudul țării. Această misiune, în momentul în care va fi desfășurată, chiar dacă nu va putea funcționa, se poate folosi pe aceste mijloace satelitare pentru a începe, uh, pentru a începe evaluările și pentru a funcționa la un prag minim, chiar dacă condițiile de derulare sunt foarte complicate. Și o ultimă întrebare în ceea ce privește resursele diferite despre care ați vorbit de la SatSend. Centru satelitar, ne putem închipui la un moment dat că statele, nu mă gândesc neapărat la Uh, scena europeană, dar poate statele membre ar putea să pună la dispoziție imagini obținute de, dron, de drone civile sau militare pentru supravegherea militară pentru zonele, pentru teatrele de operațiuni. S-a pus deja această întrebare sau este un scenariu posibil care ar putea să se materializeze pe viitor? Și aici o întrebare secundară. Uh, Este vorba aici despre o capacitate care ar putea fi dobândită la nivel european. Comis, Colegiul Comisar, Comisarilor a vorbit despre, ja, despre acest lucru. Uniunea Europeană ar putea achiziționa drone pentru, pentru misiuni de supraveghere civilă. Și în acest fel, centrul de sateliți ar putea fi un jucător aici Domnule Zemco, doresc să luați cuvântul. Mulțumesc. Doream să mulțumesc uh, ambilor oratori pentru aceste prezentări foarte interesante. În ceea ce privește Galileo și Copernicus, noi acum creăm sistemul. Ce înseamnă că, după mine, o chestiune foarte importantă o reprezinte um, calendarul acestei creări fiindcă discutăm despre un instrument tehnic complex, iar dacă lucrurile se trăgănează, acest lucru va însemna că vom avea sisteme care au uh, niveluri tehnice diferite suntem la un moment de răscruce acum, fiindcă am adoptat, iată, bugetul pentru perioada 2014-2020, ceea ce înseamnă că acum știm care sunt, care sunt, care este cadrul uh, financiar. Am o întrebare pentru domnul Brunet. Fiindcă există sume alocate la buget pentru ambele sisteme. Uh, să vă întreb cum vor fi uh, folosite aceste resurse bugetare, ce vor putea, uh, ce proiecte vor putea finanța și ce proiecte nu vor putea beneficia de finanțare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Brune, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Danșan. În primul rând, în paralela pe care ați făcut-o, cu NSA, cu Agenția Națională de Securitate Americană. Bineînțeles, interceptarea satelitară și satelitarea comunicațiilor reprezintă o problemă tipică sistemelor Galileo, Copernicus sau SST. Mă scuzați, nu ține de aceste sisteme, dar are unele puncte comune. În ceea ce privește scandalul NSA, am înțeles, sau mi s-a părut că înțelegem, faptul că lucrurile se întâmplau ca în trecut, dar capacitatea tehnologică și tehnică era fără precedent, iar capacitățile erau absolut uluitoare. Deci, iată, ne-am dat seama de acest uh, lucru în sectorul nostru și mai ales în ceea ce privește SST. Și atunci ne putem întreba dacă vom ajunge peste noapte, dacă continuăm pe această cale, dacă vom ajunge să avem astfel de capacități și noi. Răspunsul este nu. Uh, înseamnă că nu am înțeles care este problema. Al doilea element comun îl reprezintă accesul la date, fiindcă aceste sisteme produc foarte multe date care trebuie arhivate, procesate și puse la dispoziție persoanelor necesare la momentul oportun. La ora actuală, în sistemele noastre, și asta este problema SST, avem sisteme astfel de uh, coordonate astfel în Europa? Iar răspunsul este nu. Atunci, această paralelă pe care trebuie să o fac și nu vorbesc acum de aspectele politice, uh, aici este vorba despre serviciul de acțiune externă și vorbim aici despre încrederea pe care o putem avea în cooperarea sau lipsa acesteia cu partenerii internaționali pentru mine este limpede faptul că prăpastia care se cască între capacități, evoluții tehnologice și arhivarea, prelucrarea datelor, face ca, în ceea ce privește sistemele satelitare Copernicus și Galileo, în, și mai ales în sistemele SST, dacă nu există o coordonare sau o, o punere în comun și o coordonare la nivelul SST, nu vom ajunge niciodată să avem și noi un sistem echivalent. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la serviciul de securitate în cadrul uh, sistemului Eurosur, Sur, Noi uh, încercăm acum ca după uh, un proces de consultare cu utilizatorii potențiali să avem unele recomandări tehnice care să se referă să se refere nu numai la tipul de date ce trebuie dobândite, precum și modul în care trebuie prelucrate acestea. acestea. Și cine va face această prelucrare a datelor. Iar aici e clar că partenerul uh, normal al Comisiei este Frontex. Ne putem închipui că, precum în cadrul Galileo sau uh, cu uh, PRS, există anumiți destinatari care au acces la aceste date, se poate, se prea poate ca Frontex să aibă acces prioritar, poate chiar exclusiv al unor date, dar acum uh, cele șase servicii Copernicus, avem serviciul de urgență și serviciul, uh, serviciul teritorial care funcționează și este clar că pentru serviciul securitate care nu este încă dat în funcțiune va trebui să punem la punct pe baza recomandărilor tehnice care au fost produse și pe baza conceptului de operare a conopsului care avem la ora actuală, deci ce am spus deja, guvernanța, va trebui să vedem cum uh, se pot uh, canaliza aceste date către Frontex și cum pot fi prelucrate. Uh, Acum, în ceea ce privește finanțarea acestor programe. Aveți eh, pe deplin dreptate, pe deplin dreptate, fiindcă când am preluat această funcție, mi-am dat seama că trebuia să se pună la oaltă, să, nu neapărat o, printr-o fuziune, ci uh, trebuia să fie uh, dezvoltate în mod armonios două cicluri care nu au nicio legătură unul cu altul. Este vorba despre ciclul bugetar european, anual de șapte ani și eh, ciclul de dezvoltare tehnologică, unde intră și cercetarea în domeniul spațial. Eh, ceea ce face ca acest scenariu pe termen lung al Agenției Spațiale Europene cere Comisiei să se angajeze în ceea ce privește unele cheltuieli care ar putea fi prevăzute la mijlocul cadrului multianual, dar nu, uh, nu cel care urmează și cel de după. Deci, este foarte important ca fiecare, Comisia, Parlamentul și Consiliul, să considere Uh, Copernicus și Galileo, programe industriale, dar în același timp, pentru prima dată, Uniunea Europeană, care va fi proprietară a sateliților Galileo și care mâine va deveni într-un fel sau altul și proprietară sau coproprietară sau, sau uh, va închiria uh, sateliții Copernicus, va deveni furnizor de servicii în egală măsură. Și când uh, avem un furnizor de servicii, îi cerem acestea să asigure continuitatea serviciului și perenitatea. E adevărat că autoritatea bugetară și comisia trebuie să, trebuie să ne ofere garanții. Eu nu zic să se modifice regulamentul financiar sau tratatul pentru a rezolva problemele Copernicus și Galileo, dar este clar că va trebui să se ia angajamente politice la un moment dat pentru a permite continuarea acestor servicii pe care le vom finanța. Este limpede că uh, vicepreședintele Tajani a spus în nenumărate rânduri acest lucru, fiind să ajută foarte mult de la dezvoltarea uh, sistemului naval a Copernicus în ceea ce privește chestiunile civile și de securitate și de apărare. Nu putem să, să cerem firmelor să investească pe baza datelor pe care le vom furniza mm, și la un moment dat să le spunem că nu suntem siguri dacă vom continua uh, vom mai furniza aceste materii prime, adică datele, nu se poate așa ceva. Deci pentru a vă răspunde la întrebarea noastră mai clar, la ora actuală, avem operațiunile inițiale ale Copernicus care au fost finanțate de către programul de cercetare care uh, va fi finalizat, este vorba de programul cadrul 7, deci avem, posibil, avem uh, mă scuzați, totalitatea sateliților și majoritatea lansărilor uh, în spațiu care au fost deja plătite cu banii angajați până la jumătatea uh, cadrul financiar care va începe acum, pe baza CFM care va începe în luna ianuarie, vom putea să finalizăm finanțarea sateliților prevăzuți pentru următoarea perioadă de șapte ani și este limpede că atunci, în cadrul acestui cadru financiar multianual, durata unui satelit și, unui, și dat că știm care sunt unitățile recurente, uh, un satelit are o durată de viață între 7 și 10 ani, e clar că la un moment dat va trebui să uh, găsim undeva angajamentul politic pentru a putea începe finanțarea ciclului financiar următor, iar uh, V-am spus că avem șase familii de sateliți la început, cel puțin pentru patru dintre acestea avem în cadrul CFM 2014-2020. Avem bani necesari pentru finanțarea celor, două, celor trei prime unități ale satelitului ceea ce înseamnă că avem oarecare marjă de manevră. Vă mulțumesc foarte mult că ați adresat această întrebare, fiindcă este într-adevăr o problemă. Adică continuarea unui program uh, într-o perioadă de timp de 10-15 ani, cu un buget care este hotărât anual și care uh, poate să fie revizuit total uh, la fiecare șapte ani. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră privind securitatea cibernetică, SatCen uh, este foarte activ în acest domeniu pentru a se asigura că sistemele de securitate care se bazează pe regulile Consiliului de, Sec- de uh, Securitate sunt aplicate în acest centru în cu totul și siguranța, integritatea și accesibilitatea, aceste principii și obiective sunt îndeplinite. Trebuie să fie spus faptul că rețelele sigure, rețelele sigure care permit actorilor europeni transferul de date clasificate nu ajung la capitale, sunt conectați doar câțiva actori în structurile europene sediile operaționale, SACEN este membru, dar IOPS One nu conectează capitalele statelor membre la ora actuală. Aceasta este deci o prioritate extrem de importantă pentru noi. E vorba de extinderea acestui sistem la capitale și uh, dezvoltarea asta în mod proporțional cu numărul de solicitări de cooperare între statele membre și actorii europeni. Vreau să vă spun că toate elementele sistemului de securitate trebuie să fie aplicate pe deplin, nu numai dimensiunea IT, ci și a personalului structura fizică de securitate, iar cerințele aici sunt în creștere mereu. Există, bineînțeles, consecințe concrete în cazul în care aceste cerințe de securitate nu sunt întrunite. Uh, angajații noștri sunt în pericol în misiunile lor, iar acțiunile lor sunt limitate sau împiedicate chiar. Deci, cum spuneam, aceasta este o prioritate extrem de importantă pentru centrul nostru. În ceea ce privește Eurosur și Libia, acesta este și uh, scopul acestui centru ca agenție de consiliere tocmai nu hotărăște care sunt zonele unde se, se strâng date imagistice. Aceasta este sfera de aplicare a înaltui reprezentant și domeniul politic care ia aceste decizii pe care noi le aplicăm. Dar trebuie spus că în ceea ce privește stabilirea de frontiere, așa cum am spus, sau controlul activităților care se desfășoară în zone de coastă, am reușit să ajungem la unele Uh, succese importante, de pildă Atalanta. Această metodologie poate fi repetată și o, o combinație între sprijin spațial uh, la nivelul sateliților și pe teren este foarte important. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește Eurosur. Nimeni nu dorește ca ca Eurosur și Copernicus să fie numai proiecte științifice foarte bune. Noi ne dorim ca acestea să aibă o relevanță operațională, să fie servicii care să îmbunătățească calitatea acțiunilor uh, politicilor noastre. Este foarte important să-i ascultăm pe utilizatorii finali. Asta facem noi la SatGen, Nu uh, desfășurăm o activitate dacă nu ni se cere în mod explicit. Asta, asta este o atitudine exact opusă aceleia de a oferi servicii. Sperăm că cineva le va cere. Noi încercăm să vedem care sunt nevoile și apoi să le răspundem. Cred că așa va fi organizat și Eurosur. Iar în ceea ce privește folosirea imaginilor uh, obținute de la drone, această posibilitate există. Dar până acum, s-a, lui Satchen nu i s-a cerut să facă acest lucru, să analizeze aceste imagini. La nivel juridic trebuie să vedem, să analizăm această situație și să vedem, să vedem ce hotărăsc statele membre individual. Uh, dacă doresc să partajeze aceste date și sau, sau să le analizeze Centrul pentru Sateliți. Se poate face analiză din punct de vedere tehnic. Întrebarea este dacă la nivel decizional există structura necesară pentru a folosi acest flux rapid de date. Bineînțeles, aici avem nevoie de capacități non-stop care există la nivel național, dar nu la nivel european. Un aspect care a fost menționat deja. Există uh, multe lucruri de care ne putem mândri. Avem tehnologie de înaltă calitate la nivel mondial, dar trebuie să facem mai mult pentru ca aceasta să fie folosită în acțiunile Uniunii Europene. Aici există un deficit ce trebuie umplut. Iar procesele legislative pot uh, îmbunătăți guvernanța pentru ca soluțiile tehnologice de înaltă calitate care există să ducă la rezultate uh, echivalente. Mulțumesc, mulțumesc, am reușit să ne respectăm timpul foarte bine, vă mulțumesc pentru contribuții uh, și acum uh, rezint domnule la Lovrencici ceea ce ne-a spus privind datele colectate în mod autonom rezoluțiile noastre, noi vorbim despre autonomia strategică. Un uh, concept care pe unii fac ce să râdă, pe alții să plângă, dar mi se pare uneori că spunem o jurătură când pronunțăm acest cuvânt la nivel european, mai ales uh, față de unii colegi care, se, care sunt uimiți că avem astfel de ambiții europene. Eu cred că de asta suntem aici și aceste instituții pe care le reprezentați există tocmai pentru a afirma această autonomie, pentru a uh, consolidat și pentru a o clădi până la urmă. Eu m-am bucurat, am fost uh, surprins uh, să asist la evoluția uh, cifrelor de la un procent foarte mic până la 60% la ora actuală. Uh, cum ați spus, uh, există și un preț, uh, există probleme financiare. Am, am captat mesajul în ceea ce privește calea care mai trebuie bătută rapid, fiindcă ar fi ridicol să să pierdem din cauza unor uh, chestiuni procedurale programe atât de importante. Încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență și cred că vom mai discuta după Consiliu despre această uh, al treia, a treia, a treia componentă, dar după Consiliul din decembrie vom foarte interesant să vedem care vor fi rezultatele și să asigurăm un fel de monitorizare după aceea, fiindcă cred uh, din tot sufletul că elementul industrial este cel care promite cel mai mult. Eu mă arăt cumpătat în ceea ce privește optimismul privire la partea de funcționare și de capacitate strictul sensul, dar la nivel uh, industrial există foarte multe procese ce pot fi demarate. Deci ne va bucura să ne întâlnim din nou cu dumneavoastră pentru a vedea cum evoluează lucrurile. Vă mulțumim pentru, pentru prezența. O să luăm o scurtă pauză pentru a spune la revedere invitațiilor noștri și apoi um, o să continuăm cu comerțul de armament.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 un subiect uh, care ne-a interesat uh, de mult și care a avut o evoluție fericită, dat fiind semnarea acestui tratat la ONU. toate statele membre deci uh, i dar mari furnizori de arme nu s-au angajat. S-au angajat alte state în total 164 de state au semnat și avem nevoie de ratificarea de la 50% din aceste state pentru intrarea sa în vigoare. După cum am spus, tratatul, în Parlamentul de ani de zile se mobilizează în ceea ce privește a, a, adoptarea unui astfel de tratat, tratat. Iar acesta este foarte interesant, bineînțeles, și ne bucură faptul că s-a semnat, iată de ce noi întocmim acum o rezoluție politică. Avem și un aviz în ceea ce privește ratificarea. de care procedură se ocupă INTA, colegul Lizec a întocmit avizul, eu am întocmit rezoluția politică. Vom vorbi mai despre aceste două subiecte <clears throat> Încă o dată, cum spuneam, ne bucură faptul că a fost semnat acest tratat, dar trebuie subliniate unele carențe în ceea ce privește revendicările noastre ale Parlamentului și nu numai și a unor state membre, <clears throat> lucruri care nu sunt clare la nivelul definițiilor uh, armelor care intră în acest tratat Unele sectoare nu intră aici, în, nu sunt acoperite cum trebuie. Și bineînțeles dorim uh, să îmbunătățim acest sex, text. Chiar dacă ne bucură faptul că s-a semnat acest tratat. Deci, o să vă reamintesc uh, comunicarea pentru domnul Lize, care nu este alături de noi, Comisia de Comerț Internațional se ocupă de procedura de ratificare. <clears throat> Iar acest tratat este considerat un, tra- un tratat care reglementează comerțul uh, internațional, indiferent care este obiectivul său. Deci noi nu avem decât competențe de aviz, iar domnul Lizex se, este responsabil aici. Uh, aici intră obligația părților de a institui un uh, sistem de control al comerțului cu armament condițional pe care le evaluează care evoluează riscul asupra securității și păcii acestor, acestui armament sau riscul de a fi folosite pentru încălcarea dreptului uh, internațional, drepturilor omului, drepturilor omului internaționale și comiterea de uh, crime împotriva umanității. <clears throat> Dat fiind aceste dispoziții, avizul pe care trebuie să-l dăm noi uh, va fi pozitiv. Iată ce vreau să transmit domnului uh, Lizec. Uh, și, mă rog, domnul Lizec nu este alături de noi și deci nu poate să zică nimic. Dau cuvântul colegii mele care în 2012 a elaborat o rezoluție care anticipa acest uh, instrument și, această semn- și semnarea acestui tratat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim și domnului Lovrecek. Mulțumim pentru prezentarea acestei rezoluții și pentru poziția dumneavoastră. Sunt încântată și de altfel nici nu este dificil să fim dedicate, cu, să fim uh, mulțumiți cu ideile care au fost uh, prezentate aici, în acest aviz. Trebuie să fim încântați de faptul că până la urmă tratatul privind comerțul cu arme a fost finalizat după câteva dificultăți și că drepturile omului și dreptul internațional sunt luate în considerare. Este important de constatat faptul că există o obligație de raportare completă inclusă în acest tratat. Sperăm ca lucrurile să funcționeze și în practică și acest control să fie concret implementat. Tratatul nu va fi unul eficient dacă nu vom avea transparență și dacă nu vor exista obligații ferme de raportare. Trebuie să investim, să facem eforturi pentru respectarea tratatului și trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura că statele membre vor reprezenta un exemplu pozitiv. Mă mulțumește faptul că în sfârșit și muniția a fost inclusă în acest tratat privind comerțul cu arme și că normele sunt similare și pentru muniție ca și pentru arme, efectiv. Tratatul ar fi fost unul mult mai eficient dacă și Uniunea Europeană ar fi fost parte a tratatului, alături de multe alte uh, entități regionale, mulți alți jucători activi la nivel internațional. Există multe părți la tratat, tratat care sigur urmează să fie ratificat și trebuie să așteptăm până când toți cei care au semnat tratatul îl vor și ratifica, după care tratatul va fi uh, pus în aplicare concret, în practică, astfel încât să nu rămână doar o serie de deziderate pe hârtie. Există multe state membre și alte state care nu se dovedesc a fi chiar așa de interesate de implementarea tratatului, însă sper că odată ce tratatul va fi ratificat, vor fi respectate și implementate prevederile sale și toate angajamentele. Îi mulțumim domnului președinte pentru prezentarea acestui aviz. Mulțumim. Merci, Madame euh, Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Doamna Gonslont are acum cuvântul ca reprezentant al Serviciului de acțiune externă. Să ne spuneți, vă rog, punctul dumneavoastră de vedere pe acest dosar. Mulțumesc! Adoptarea tratatului privind comerțul cu arme în aprilie 2013 a reprezentat finalul unei discuții și a unui proces de negociere care s-a desfășurat timp de șapte ani la ONU, care s-a bucurat de sprijinul ONU și de sprijinul Uniunii Europene la baza sprijinilor, la baza activităților europene, am avut trei decizii ale Consiliului adoptate între 2009 și 2012. În total au fost alocate 2,5 milioane de euro în acest sens. Activitățile respective au crescut nivelul de conștientizare la, pe plan internațional cu privire la acest tratat pentru a extinde domeniul de aplicare, pentru a promova principiile tratatului de promovabilitate și transparență în comerțul cu arme și pentru a facilita uh, alinierea pozițiilor de negociere. Uniunea Europeană a participat în mod activ la cele cinci întâlniri pregătitoare din 2009 până în 2012 și, de asemenea, la conferința finală de negociere din 2013. Pozițiile sprijinite de Uniunea Europeană au rezultat în urma unei strânse coordonări între pozițiile statelor membre și achiul existent în ceea ce privește uh, controlul uh, comerțului cu arme. Achiul se bazează pe pozițiile comune 944 din 2008 în ceea ce privește comerțul cu arme cu statele terțe și pe directiva 2009-43 în ceea ce privește uh, comerțul de apărare intraeuropean. Tratatul elaborat în cadrul conferinței finale de negociere și adoptat în Unga, reprezintă un instrument robust, echilibrat și funcțional. Spun că este robust pentru că conține niște criterii clare cu privire la dreptul internațional umanitar și drepturile omului și, de asemenea, prevede interzicerea transferurilor care ar încălca dreptul internațional umanitar. Domeniul de aplicare include, în parte, muniția, părți și componente ale armelor. Tratatul, de asemenea, include o serie de obiective ambițioase în ceea ce privește transparența. Spun că este funcțional pentru că păstrează reglementările UE specifice, în, ceea, în special în ceea ce privește simplificarea comerțului cu arme pe piața internă. Solicitarea Uniunii Europene ca acest tratat să fie deschis organizațiilor de integrare regională nu s-a bucurat încă însă de succes, pentru că a existat uh, un membru, China, care s-a opus. Vom continua însă să promovăm aceste eforturi, având în vedere că tratatul poate să fie modificat la șase ani după intrarea în vigoare și o astfel de posibilitate va permite organizațiilor regionale um, de a fi incluse în tratat și asta în avantajul CARICOM, ECOBAS din Africa de Vest și Uniunea Europeană, sigur. Am vorbit mai devreme despre acquis european și este clar că standardele TCA rămân mai scăzute decât cele care sunt în vigoare la nivel european, mai ales în ceea ce privește armele acoperite și obiectivele de transparență. Însă tratatul stabilește pentru prima dată niște standarde internaționale comune și un cadru în care trebuie să se discute aspecte care țin de consistență și eficacitate la nivelul implementării naționale. Evaluările de până acum ne arată că cadrul european este complet compatibil cu TCA, având în vedere posibilitatea prevăzută în TCA de a păstra sisteme naționale care să avanseze, mai, să ducă mai departe obiectivele tratatului. Este important de menționat că TCA reprezintă un punct minim, nu unul maxim în ceea ce privește controlul transferului de arme. Dacă e nevoie de orientări suplimentare limitate cu privire la implementarea completă a criteriilor de evaluare de risc impuse de TCA, Evaluarea noastră de până acum este că acestea pot să fie gestionate la nivelul manualului de implementare UE, numit Ghidul Utilizatorilor, care este folosit ca orientare de către ofițerii naționali de licențiere în activitatea lor zilnică. Evaluarea compatibilității este foarte importantă pentru avizul care trebuie să fie dat de Parlamentul European la Consiliu, la decizia Consiliului care autorizează ratificarea de către statele membre. Statele membre au semnat tratatul toate și doresc să fie printre prime, primii semnatari care ratifică tratatul. Statele membre UE vor să se numele printre primii care sprijină intrarea timpurie în vigoare a tratatului și pentru că deciziile inițiale cheie cu privire la regimul TCA vor fi luate de primele uh, state state care ratifică după intrarea în vigoare. În ceea ce privește perspectiva extinsă în afara UE, este clar că TCA este uh, se bucură de mare sprijin. 115 state ONU au semnat deja acest tratat, 8 l-au și ratificat, lucru remarcabil pentru că vorbim despre uh, un termen scurt, șase luni de la momentul deschiderii spre semnare. Succesul însă este însoțit de anumite provocări. Ca să citez uh, un ONG prezent la ceremonia de semnare pe 3 iunie, adoptarea tratatului nu este finele uh, unui comerț irresponsabil cu arme, este doar începutul sfârșitului. Și aici rămân trei provocări, una mai ușoară și altele, alte două puțin mai grele. Provocarea mai simplă ar fi să garantăm așteptăm o intrare timpurie în vigoare, adică să ajungem la pragul de ratificare de 50 cât mai repede posibil. Pe baza elanului acesta internațional pe care tocmai l-am descris și pe baza contribuției anticipate din partea UE, intrarea în vigoare ar putea să se întâmple până la finele anului viitor. Mai există două provocări un pic mai grave, cum ar fi Uh, implementarea eficientă și eforturi către universalizarea prevederilor tratatului. Implementarea eficientă necesită capacitatea de a controla fluxul comerțului cu arme dinspre și înspre teritoriile statelor semnatare. Implicațiile sunt extinse și e clar că e nevoie de un număr mare de țări care să aibă, să se bucure de asistență juridică și administrativă, dacă vrem ca implementarea să fie posibilă în mod concret. Universalizarea tratatului este relevantă pentru că reglementarea comerțului internațional cu arme reprezintă o ambiție universală. Tratatul ar aduce schimbări uh, egale cu uh, extinderea uh, adoptării sale și de aceea este important ca principalii exportatori și importatori de arme să fie incluși. Țări cum ar fi Rusia, China, India s-au abținut uh, în, la votul din aprilie 2013 și, evident, acest lucru pune un semn de întrebare în ceea ce privește relevanța TCA. Uniunea, Interna- Uniunea Europeană dorește să joace un rol activ în rezolvarea acestor provocări. TCA este un subiect abordat la fiecare întâlnire diplomatică și în cadrul tuturor dialogurilor cu statele relevante. Am făcut eforturi pentru a invita statele partenere să se alăture tratatului. Există un program de sprijin pentru implementare UE în prezent uh, în faza de adoptare finală la Consiliu. Vor fi susținute o serie de state care au solicitat acest lucru pentru a-și consolida sistemele de control al transferului cu arme pentru a asigura o implementare eficientă a TCA. Eforturile și rezultatele procesului de asistență vor fi abordate apoi într-un cadru regional și instituțional extins care să includă țări puțin mai sceptice în ceea ce privește TCA, astfel încât să putem exercita un fel de presiune între structuri similare. Pe lângă aceste activități care au o, o extindere largă, e nevoie și de contribuții imediate din partea Uniunii Europene, care se vor concretiza odată ce statele membre își vor depune instrumentele de ratificare, promovând astfel uh, posibilitatea de intrare în vagoare. Parlamentul European joacă un rol esențial în acest proces. Sprijinul din partea UE și al statelor membre pentru TCA este un efort comun alături de alte state, având în vedere că din 115 prim sector semnatar, peste 30 sunt state africane, 20 din uh, America Latină și Caraibe și aceste țări sunt cele care au plătit uh, cel mai mult pentru comerțul nereglementat. Acestea sunt angajate față de TCA și asta ne arată că uh, comunitatea internațională poate să fie pe deplin responsabilă față de acest tratat. Având în vedere sprijinul la nivel global, TCA poate să contribuie evident la pace și securitate și stabilitate pe plan internațional. Mulțumesc! Mulțumim! Alături de noi este și doamna Moro din partea grupului de cercetare și informare pentru pace și securitate din Bruxelles, care urmărește îndeaproape acest uh, dosar al tratatului cu comerțul de arme. Dacă doriți să ne prezentați și punctul dumneavoastră de vedere. Doamnelor și domnilor, Negocierea și adoptarea tratatului privind comerțul cu arme a reprezentat o primă etapă într-un proces lung ce urmează să se concretizeze pentru a spune că în final va avea un impact pozitiv asupra condițiilor și securității populației. Procedura de ratificare a tratatului urmează să fie ratificată de statele membre și ne apropiem de intrarea sa în vigoare. Trebuie să avem în vedere o nouă etapă punerea sa în aplicare, etapă ce trebuie să ia în considerare punctele slabe ale tratatului și posibilitățile lăsate spre interpretare, precum și provocările uh, cărora trebuie să le facă față statele membre. Textul adoptat este plin de imperfecțiuni, fiindcă rezultă în urma unui compromis între 193 de state, fiecare cu obiectivele sale. Textul acesta însă va permite multe evoluții în ceea ce privește comerțul cu arme internațional și aș vrea să menționez câteva dintre acestea aici. Tratatul impune tuturor statelor care fac parte să stabilească un regim de control național, o listă de control pentru a reglementa transferul de arme. E vorba de exportul, importul și tranzitul, precum și transbordarea de arme și portul de arme. Statele au ales de asemenea să stabilească principiul unei evaluări prealabile pentru exportul de arme pe baza unor criterii similare cu ceea ce Uniunea Europeană are începând cu 1989 uh, în codul de conduit, 99 pentru codul de conduită. Evident, există aspecte care țin de dreptul internațional umanitar și de drepturile omului, uh, eforturi de combatere terorismul și uh, criminalitatea internațională. În aceste cazuri va exista un refuz de export sau import. Deciziile trebuie să se ia în considerare și adoptarea de măsuri pentru a atenua riscul unor consecințe negative. Având în vedere dezbaterile la care a dat naștere, ne putem uh, declara încântați de un domeniu de aplicare extrem de extins. În plus, pe lângă aceste categorii de arme convenționale din Registrul Națiunilor Unite, armele ușoare și armele, de, ambele, armele mici sunt acoperite de tratat. În parte, este inclusă și muniția, părțile și piesele componente ale armelor. În parte. Acest domeniu de aplicare însă rămâne incomplet. Nu există o definiție a termenului export și de, aseme- de aceea sunt excluse transferurile de tip cesiune, donație, împrumut sau transferurile de tehnologie. La fel, Există dezbateri în ceea ce privește includerea anumitor arme în tratat, cum ar fi dronele înarmate, uh, roboții sau uh, armele de talie mică. Lipsa de precizii în ceea ce privește aceste aspecte contribuie la ambiguitatea unor dispoziții din tratat. Există formulări vagi, cum ar fi acolo unde este cazul, acolo unde este fezabil, acolo unde se dovedește întemeiat sau statele sunt încurajate să. Aceste formulări ambigue dau naștere la interpretări diferențiate de la un stat la altul și, prin urmare, la practici diferite, lucru care contravine principiului universalității promovat de tratat. Textul, de asemenea, are anumite puncte slabe, principala, principalul punct slab fiind riscul preponderent în evaluarea unei solicitări de export. Această noțiune face trimitere la o noțiune a primordialității riscului uh, asupra tuturor celorlalte uh, elemente și o prioritizare a riscurilor care trebuie să fie făcută de exportator Liechtenstein uh, și alte state au anunțat la momentul votului că riscul manifest va fi interpretat ca o noțiune europeană a riscului și asta reduce posibilitatea de a echilibra criteriile de evaluare. Doamnelor și domnilor, Textul nu răspunde așteptării tuturor, dar există multe state care consideră că TCA-ul are potențialul necesar pentru a îmbunătăți securitatea globală, um, ridicând precauțiile în ceea ce privește transferul de arme. 115 au semnat și 8 au ratificat dintre părțile uh, care participă. Rămâne să vedem cum va avea loc punerea în aplicare a tratatului. Statele trebuie să acorde prioritate pentru a se asigura punerea în aplicare a dispozițiilor cât mai ferm posibil și pentru a se asigura că punctele slabe din tratat nu vor afecta tratatul pe ansamblu. În acest sens, cooperarea și asistența inter- internațională reprezintă principalele aturi pentru a garanta un TCA eficient. Există anumite state care nu au sisteme naționale de control, altele au reglementări, dar acestea sunt incomplete. De exemplu, aici mă gândesc la Uniunea Europeană, dat fiindcă poziția comună UE nu cere statelor membre să raporteze importurile de arme, cum se prevede în tratat, acest lucru ar trebui să fie avut în vedere și există și alte state care au reglementări învechite, încă de pe vremea epocii coloniale. Deci rămân multe lucruri de făcut aici. Și există multe state care au um, dificultăți pentru a se conforma prevederilor tratatului. Trebuie să uh, promoveze noi legi, uh, să concretizeze autorități competente, să aibă documente adecvate și așa mai departe. Și vorbim despre procese destul de costisitoare pe plan tehnic, financiar, uman și așa mai departe. Pentru asta va fi nevoie de sprijin pentru multe dintre statele semnatare. Pentru a le ajuta, însă, e nevoie de a solicita sistemul asistență prin intermediul Națiunilor Unite de, că, de la state, organizații civile, organizații regionale. În calitate de organizație regională care are deja reglementări în domeniul comerțului cu arme, Uniunea Europeană trebuie să identifice planurile din tratat pe care poate să-și promoveze experiența și să ofere asistență statelor care, sigur, vor solicita acest lucru. De asemenea, trebuie să încurajeze statele membre să participe la fondul de asistență voluntară prevăzut în tratat. De de altfel, prioritatea trebuie să fie acordată și activității de interpretare a prevederilor la nivelul statelor membre. Așa cum am mai subliniat deja, Există imprecizii, nu există definiții în toate cazurile, există dispoziții ambigue și de aceea există riscul unor interpretări divergente în ceea ce privește TCA-ul și statele membre trebuie să facă eforturi pentru a da o interpretare comună cât mai strictă dispozițiilor uh, tratatului dacă vrem să avem um, un instrument eficient statele europene trebuie să-și consolideze practicile relevante în cadrul TCA, așa cum am mai spus. De altfel, de-a lungul timpului am văzut că interpretarea criteriilor din acest domeniu nu este un lucru ușor. Uh, experiența UE în ceea ce privește controlul comerțului cu arme este un efort pertinent dacă vrem să implicăm și celelalte state într-o interpretare comună a dispozițiilor tratatului. Uniunea Europeană și-a dat, a dat dovada capacității sale de a implica statele prin organizarea de întâlniri și poate continua pe această cale pentru a ajuta la o interpretare comună a criteriilor din tratat. O să mă opresc aici cu intervenția mea. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Donjon. Textul este și înscris. L-ați auzit prezentat și acum o să dăm cuvântul colegilor, deputaților, dacă au observații de făcut, fie din punct de vedere științific, fie din punct de vedere diplomatic. Încă o dată, textul îl aveți, cu toții îl puteți citi și amendamentele pot fi depuse până pe 18 decembrie la orele 17. Deci mai avem încă câteva zile. Uh, bun. Aveți timp, deci, pentru amendamente. Cred că tot ce trebuia să fie spus s-a spus. Datele pentru amendamente sunt valabile pentru cele două puncte, adică avizul domnului Lizec și proiectul meu de rezoluție. Obiectivul fiind ca adoptarea în plenară să aibă loc în plenara de la Strasburg din februarie și doamna înalt reprezentant va fi prezentă în cadrul plenarei respective. Credem. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc și încheiem aici lucrările, reuniunea noastră de astăzi.